Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie. Bună ziua, dragi colegi! Aș vrea să vă spun bun venit după vacanța de vară.